Începem acum dezbaterea privind șase propunere de rezoluție comună cu privire la uh, situația domnului Muhammad al-Hassani are cuvântul doamna Francisca Brandner, două minute în calitate de autor. Um, thank you for giving me the floor. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat uh, cuvântul. Aș dori să prezint cazul domnului Muhanad Al-Hassani. El a fost închis pentru că luptă pentru drepturile omului la Organizația Siriană pentru Drepturile Omului, Svasiar. El a jucat un rol foarte important pentru că a reprezentat această organizație la toate procesele la Curtea Supremă din acest stat. Este acum în închisoare și noi cerem Siriei să își îndeplinească obligațiile și să respecte convențiile internaționale privind drepturile omului, convenția, la, convenția ONU la care ea este parte, și să înceteze represiunile la adresa uh, activiștilor pentru drepturile omului și a familiilor lor. De asemenea, să-i elibereze pe cei aflați în închisoare. Aici, în, la semnarea acordului de asociere, noi am propus să se integreze și o foaie de parcurs care să uh, explice obiectivele pe care le avem în domeniul ameliorării situației drepturilor omului. Dorim să se impună Siriei obligații pe care să le respecte. Este răspunderea noastră și a întregii Uniuni Europene să ne asigurăm că aceștia își respectă obligațiile, iar acordul de asociere este un instrument în acest sens. Mulțumesc pentru că sprijiniți această rezoluție. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Veronique de Kaiser. Combien de temps, monsieur le président? Două minute, s'il vous plaît. Două minute. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă mărturisesc că sunt uh, perplexă și tristată. De ce? Pentru că în planul relațiilor internaționale, Siria în ultimii doi ani a făcut anumite progrese. A aderat la Uniunea pentru Mediterana și în câteva etape chiar a servit de mediator în situații internaționale dificile Chiar uh, recent, când a fost uh, arestat uh, un cetățean francez în Iran. Și noi ar trebui să putem relansa relațiile noastre. Acest lucru ar fi foarte pozitiv, dar pe plan intern acum este foarte adevărat că și aici există unele elemente pozitive. Au existat contacte cu vecinii, au făcut progrese în domeniul educației, dar în legătură cu libertatea politică, cu pluralismul politic, nu putem să uh, avem asemenea constatări pozitive se repetă situațiile represive vis-a-vis -vis de activiștii pentru drepturile omului, aruncarea lor în închisoare, iar noi, de, în repetate rânduri, în ultimii ani, a trebuit să intervenim pentru eliberarea unor prizonieri politici. În două cazuri am reușit. Dar uh, există în continuare în închisorile din Siria oameni care eh, rămân arestați ca eh, în cazul acesta al Hasami despre care discutăm. Noi Trebuie să uh, determinăm Siria să își schimbe optica aici. Este important pe scena internațională și uh, în relațiile noastre cu Orientul Mijlociu să acționăm. Trebuie să o convingem că este esențial pentru propria imagine să admită pluralismul politic și apărarea drepturilor omului și să pună în libertate deținuții politici, să respecte convenția împotriva torturii. Sunt datoriile Uh, Siriei uh, și uh, ar fi în favoarea păcii mondiale. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum doamnei Renate Weber pentru două minute. Thank you, President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mohamed Al-Hassani este un alt apărător pentru drepturile omului care este închis arbitrar de către autoritățile siriene. Un alt uh, prizonier politic sirian a cărei singură vină a fost dorința de a proteja dreptul cetățenilor la libertate de exprimare, dreptul lor de a avea activități politice, dreptul acestora de a avea un proces echitabil. Mai bine de 5 ani nu a avut interdicție de a călători Uh, comunicările sale telefonice și electronice au fost constant supravegheate de către forțele de securitate siriene. După săpt- săptămâni de hărțuire, având în vedere monitorizarea de către el a activității Curții Supreme de Securitate de Stat, a fost în fine arestat și a fost uh, acuzat uh, de crim, de, de uh, încălcarea uh, de către el anumitor legi inclusiv a libertății de exprimare. Să nu uităm și cazul domnului lui al bunii care a fost uh, închis pentru 10 ani în închisoare pentru că pentru că el și-a exprimat pur și simplu în mod pașnic ideile politice, conform unei evaluări ONU ar trebui ca domnul Alabuni, domnul Avani, domnul Al-Hassani trebuie eliberați uh, rapid și necondiționat și autoritățile siriene ar trebui să garanteze și integritatea lor fizică și psihologică. Autoritățile siriene trebuie să pună capăt tuturor formelor de hărțuire împotriva acestor militanți pentru drepturile omului și activiștilor societății civile în conformitate cu declarația din 99 cu privire la drepturile militanților pentru drepturile omului. Vă mulțumesc! Are acum cuvântul pentru un minut domnul Tanok. Mulțumesc, domnule președinte. Siria este un stat foarte important din Orientul Mijlociu și joacă un rol vital în a reduce capacitatea Iranului de a susține activități uh, teroriste și de a uh, găzdui teroriști care atacă Israelul. Siria este un stat suveran și de asemenea are un regim laic. Rămâne singurul stat care um, mai are la putere un partid care înainte era uh, puternic și în Irak. Însă rămâne o dictatură cu un singur partid. Muhammad al-Hassani este un caz foarte grav și ar trebui să fie eliberat imediat de către Siria și ar trebui să se pună capăt persecutărilor activiștilor în Siria. Mulțumesc! Köszönöm. Következő felszólaló. Mulțumesc foarte mult. Urmează pentru două minute doamna Corhola. Arvoisa puhemies. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, bucuroasă că discutăm situația drepturilor omului din Siria și că o facem tocmai acum, pentru că Acum este vorba și de pregătirea acordului de asociere între Siria și Uniunea Europeană, finalizarea acestui acord și cred că am putea impune o îmbunătățire a situației în domeniul drepturilor omului din Siria. Ceea ce s-a întâmplat până acum, în mod evident, nu este suficient. Juristul Mohammad al-Hassani se numără printre cei care au fost recent arestați și Uh, asta în baza unor uh, acuze mincinoase. Anul trecut și cu doi ani în urmă, uh, noi am încercat să ne angajăm în favoarea unor activiști pentru drepturile omului din Siria. Unii dintre ei încă sunt în închisoare. Siria trebuie să mai corecteze multe în ce privește libertatea cetățenească, siguranța uh, cetățeanului în Siria. Eu acord mare importanță uh, discutării criteriilor de uh, libertăți cetățenești uh, în momentul în care negociem cu Siria încheierea tratatului de asociere și este esențial să obținem din acest punct de vedere garanții. Drepturile omului în lume nu tratează situații în cadrul unor grupuri insulare toate aceste aspecte sunt legate între ele și nu avem dreptul să întoarcem privirea atunci când ne confruntăm cu cazuri de încălcare a drepturilor omului. Pentru că uh, dacă nu vom închide ochii, atunci vom ajuta uh, oamenii să aibă o viață mai ușoară în demnitate. Mulțumesc, doamna Lidia Geringer de Odenberg. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mohammad al-Hassani, unul dintre cei mai eminenți militanți pentru drepturile omului în Siria, a fost arestat în iulie, a fost acuzat într-un proces cu ușile închise de răspândirea unor informații false și de nerespectarea mândriei naționale. El a fost uh, acuzat, de fapt, pentru activitățile sale în domeniul apărării drepturilor omului a primit interdicție de a călători. E monitorizat uh, în condiții absolut îngrozitoare. A fost acuzat de asemenea pentru implicarea sa în monitorizarea condițiilor de detenție din Siria. Observăm că în uh, această țară nu se înregistrează nicio ameliorare a drepturilor omului. Noi ar trebui să solicităm Siriei să respecte Convenția ONU cu privire la interzicerea torturii și alte tratamente uh, inumane ale uh, deținuților din închisoare, având în vedere legăturile puternice între această țară și Uniunea Europeană și rolul pe care îl are în a asigura stabilitate în această regiune. Eu cred că Siria poate înregistra progrese în acest domeniu și astfel să-și ridice nivelul de democrație și în întreaga regiune. Vă mulțumesc! Are acum cuvântul pentru un minut domnul Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. În esență, această uh, propunere de rezoluție este corectă, este datoria noastră să ne angajăm și, și să ne pronunțăm răspicat în favoarea protejării familiei uh, lui uh, Mohamed al-Hassani și a tuturor celor care sunt încarcerați și în baza articolului 2 al tratatului pe care dorim să îl elaborăm cu Siria. Și noi știm de altfel foarte bine din trecutul nostru recent ce înseamnă ca drepturile omului să fie încălcate în picioare, dar n-au trecut decât două decenii de când regimurile comuniste din Europa s-au prăbușit. Dar nu trebuie să închidem ochii dacă în, în preajma Siriei, în vecinătatea Siriei, în Turcia, de pildă, sunt încălcate de asemenea oamenii, drepturile oamenilor, pentru că Turcia este și un candidat la aderarea la Uniunea Europeană și acolo trebuie să creăm condiții pentru protecția minorităților și pentru uh, înlăturarea tuturor uh, deficiențelor în garantarea drepturilor omului. Mulțumesc! Cred că putem uh, încheia aici lista, dar Ben Posel dorește să intervină. Sunt de părere că trebuie să uh, tratăm foarte critic situația drepturilor omului din Siria, pentru că este un stat polițienesc, un stat, uh, o dictatură, dar uh, Mohammad al-Hassani trebuie să fie pus în libertate. În același timp, însă, trebuie să constatăm că există un fel de deschidere în Siria, că a fost stimulată între timp conviețuirea între musulmani și creștini Mie, un creștin din Siria mi-a spus că creștinii se simt mai în siguranță în Siria decât în Irak. Deci, noi nu trebuie să cetăm în ce privește cazurile de încălcare a drepturilor omului, dar în același timp trebuie să sprijinim această țară în eforturile sale de a se apropia de un stat de drept. Mulțumesc foarte mult domnului Poselt și dau cuvântul acum din nou, doamnei comisar Cuneva. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia împărtășește preocupările Parlamentului European în legătură cu situația drepturilor omului din Siria. Evaluarea noastră arată că situația s-a înrăutățit în ultimele luni. Detențiile sunt arbitrare, activiștii pentru drepturile omului sunt hărțuiți. Arestarea domnului Muhanad al-Hassani în 28 august, un, uh, e vorba de un avocat binecunoscut, președintele Organizației pentru Drepturile Omului din Siria și membru a, al baroului de 15 ani, este un exemplu în acest sens. Domnul Al-Hassani este activist pentru drepturile omului și uh, suntem uh, îndreptățit să credem că arestarea lui are motivație politică. Siria trebuie să își respecte angajamentele internaționale, mai ales Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția ONU cu privire la drepturile politice și civile, la care este parte. Comisia și-a trimis delegația uh, Delegația Comisiei de la Damasc, mă scuzați, și uh, ambasadele statelor membre discută despre cum să-i apere mai eficient pe activiștii pentru drepturile omului. E clar că trebuie să solicităm acțiuni de protecție a acestora și să ne asigurăm că procesele sunt uh, observate la uh, Curtea Supremă de Securitate de Stat. Trebuie să folosim instrumentul european pentru democrație și drepturile omului și să susținem moral familiile acestor activiști. Aceste acțiuni sunt importante, dar nu sunt suficiente. Considerăm că Uniunea Europeană ar trebui să aibă o mai mare influență asupra Siriei dacă se va semna acordul de asociere. Și mă bucur că președinția intenționează să îl semneze în săptămânile ce vor urma.